So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, vă spun bun venit la ședința din această după-amiază. Avem un punct foarte important pe ordinea de zi, o întâlnire și o dezbatere cu președinția belgiană. Și îl salut, sau o salut pe președinta pentru domeniul mediu înconjurător, doamna Joke Schaufliege, împreună cu doamna Șauflică a venit Michael van Bettingen și secretarul general al Consiliului, Oflas Pietras. Deci, Consiliul este foarte bine reprezentat și ne vor prezenta oaspeții noștri programul pentru următoarele șase luni. Doamnă președinte, la Ghenț a avut loc reuniunea informală a ministrilor pentru mediu. Vă felicit, a fost foarte bine organizat, am avut o dezbatere privind eficiența resurselor în Europa. Reuniunea s-a desfășurat luni și marți. Președinția belgeană preia conducerea în Uniunea Europeană într-un moment care este foarte important pentru politica de mediu și, de fapt, nu numai uh, în Europa, ci peste tot în lume această politică este foarte importantă. Avem acum uh, dosare numeroase pe masă care probabil vor fi realizate sub președinția dumneavoastră. Avem uh, Uh, mai multe dezbateri, deșeurile electronice, deșeurile bio, sunt probleme complexe care așteaptă o rezolvare. Iar în ce privește protecția mediului înconjurător, aș menționa și uh, îmbunătățirile la vehiculele ușoare care sunt necesare. Din domeniul chimic avem uh, regulamentul privind biocidele, care așteaptă o rezolvare prin uh, o negociere tripartită cu Consiliul și Comisia. Există două conferințe ONU în octombrie privind biodiversitatea și în decembrie privind protecția mediului, deci reuniuni de amploare mondială și despre biodiversitate am discutat și astăzi înainte de masă. Sperăm că după experiențele mai nefericite de la Copenhaga și în ce privește conferința CITES și a conferinței, eh, poate că la conferința de la Agadir, Uniunea va putea să tragă concluzii. Suntem 27 plus Comisia, deci 28 de parteneri, dar asta nu înseamnă în niciun fel că avem o poziție unitară și, din păcate, am tras concluzia că Europa este slavă pentru că nu vorbește într-un singur glas. Cu, dacă suntem mulți și suntem unitari, atunci abia suntem puternici. Iar uh, asta va fi sarcina dumneavoastră ca la Nagoya și Cancun să uh, reprezentați și să obțineți o poziție unitară din partea Uniunii Europene. Pentru că eu nu cred că ne mai putem permite rezultate slabe, pentru că altfel uh, ne vom descuraja, vom fi mai puțin angajați, problemele vor deveni mai uh, mari decât soluțiile. Așteptăm cu mult interes intervenția dumneavoastră. Văd că toți membrii belgienei comisiei sunt prezenți în sală dar uh, există și uh, alți reprezentanți ai celor mai importante grupuri politice care sunt uh, prezenți aici. Deocamdată vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, Doresc, în primul rând, să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să vă prezint uh, programul privind uh, protecția mediului înconjurător în timpul președinției belgiene. Pentru noi, uh, activitatea Parlamentului European este foarte importantă o apreciem foarte mult. Știm că aici există numeroase cunoștințe de specialitate ceea ce este și foarte important pentru această comisie NV Pentru dezvoltarea politicii de mediu în Uniunea Europeană, această comisie întotdeauna a jucat un rol important. Președinția belgiană este conștientă de faptul că Parlamentul European după tratatul de la Lisabona primește o poziție fortificată în domeniul nostru, însă și înainte de intrarea în vigoare a acestui tratat, noi considerăm că este o procedură normală să existe dreptul de codecizie. Este vorba despre a valorifica uh, buna practică a dialogului între forumurile, forumurile noastre. Uh, Um, Consiliul uh, European pentru Mediu pe de o parte și Comisia Envi pe de altă parte, pentru că în felul acesta să putem să ne îndeplinim sarcinile. Și în calitate de uh, ministră flamandă pentru mediul înconjurător, îmi face plăcere să pot uh, coordona Consiliul European. Protecția mediului este un subiect central în perioada președinției belgiene. Uniunea Europeană se află în fața unor cerințe uriașe. Suntem confruntați cu criza economică cea mai mare în ultimii 50 de ani, un mare număr, un, o rată mare a șomajului, dezechilibre serioase, o criză a sistemului financiar care creează și pentru bugetele noastre naționale probleme. Puterea noastră de Uh, competiție este slăbită, creșterea economică este slăbită, ceea ce într-un fel creează o presiune asupra mediului înconjurător și trebuie să ne determine să reorganizăm într-un fel economiile noastre naționale. Există puteri noi economice care acționează și uh, nevoia ca în deceniile următoare să structurăm economia astfel încât să nu se mai bazeze ca până acum pe uh, utilizarea cărbunelui este o provocare. În calitate de uh, reprezentanții ai președinției belgiene, putem spune că avem un program cât se poate de ambițios, care poate fi dus la îndeplinire dacă vom uh, coopera și dacă vom transforma pune în afară această imagine unitară. Aș dori să menționez uh, cele patru priorități ale pedinției belgiene și voi începe, doamnelor și domnilor, cu subiectul climă. Pregătim conferința pe probleme climatice de la Cancun, care uh, după rezultatele Uniunii de la Copenhaga trebuie să uh, restabilească încrederea și să preia inițiativa. Ca atare, președinția belgiană va, re, va reprezenta, va elabora o poziție puternică și flexibilă a Uniunii Europene. E în cadrul unui uh, Consiliu informal al Ministrilor Mediului am avut un schimb de uh, idei cu toate statele membre și Comisia Europeană este de acord că trebuie să avem o abordare pas cu pas. La Cancun trebuie să luăm decizii care să trateze în mod echilibrat toate subiectele care ne preocupă. Oferta noastră către alte țări trebuie să se afle în echilibru cu cerințele noastre vis-a-vis -vis de aceste țări. Este vorba despre problemele legate de defrișări, dar și de transferul tehnologic. Este vorba despre o mai bună funcționare și a pieței uh, privind uh, carbonul. Și uh, strategia 2020 trebuie să fie pentru noi un ghid. Analizele făcute de către Comisia Europeană uh, Um, uh, arată că opțiunea noastră este reducerea emisiilor de bioxid de carbon cu 20% și uh, trebuie de asemenea să ne preocupe problemele legate de um, ceea ce se numește carbon leakage de către scurgerile de carbon. Evident că Uh, oferta de a ajunge la un moment dat la o reducere cu 30% trebuie să se lege și de anumite pretenții. Există două puncte substanțiale. Obiectivele pentru 2050 au fost deja creionate de către șefii de state și de guvern și ele țin seamă de cerințele de la Copenhaga în ce privește o strategie pentru o dezvoltare uh, care să uh, scadă emisiile gazelor cu efect de seră. Și în cadrul Consiliului voi organiza discuțiile pentru întâlnirea care este prevăzută pentru luna octombrie, astfel încât Comisia Europeană să poată să uh, concretizeze și mai mult principiile uh, care urmează să ne ghideze. Consiliul Ministrilor pentru Mediu vor avea contribuția lor uh, la întâlnirea din octombrie. Bineînțeles că voi încerca să uh, contribui și la dezvoltarea unor regulamente în ce privește emisiile de dioxid de carbon, reducerea lor cu 20% și, din acest punct de vedere, adaptarea vehiculelor ușoare. Vom încerca, dacă se poate, să pregătim documente care să fie la faza unei prime lecturi. În ce privește altă prioritate, biodiversitatea. Anul 2010 este anul internațional al biodiversității. Președinția belgiană dorește să folosească această ocazie pentru a pregăti conferința internațională privind biodiversitatea din, de la Nagoya. Avem o serie întreagă de indicatori care demonstrează că uh, pierderile Uh, de specii uh, în cadrul biodiversității uh, încă nu au fost stopate. A avut loc pe 15 martie o reuniune la Rad. S-a vorbit despre strategia 2020. Noi dorim în cadrul acestei strategii să ajungem la un consens, să obținem un rezultat pozitiv, pentru ca aceste obiective ambițioase și realiste să poată să fie uh, duse la îndeplinire. Vom elabora un plan strategic, iar la întâlnirea ministrilor pentru mediu din octombrie um, documentul trebuie să fie pregătit. În paralel la Montreal se uh, poartă un dialog privind uh, protocolul de acces și, par uh, și partajarea beneficiului la Nagoya dorim să vorbim cu o singură voce, pe un singur glas uh, ca reprezentanți ai Uniunii Europene. Subiectul va fi reluat în decembrie și vom vedea în ce măsură planul de acțiune al Uniunii Europene privind biodiversitatea va putea să fie îndeplinit. Diversitatea biologică și sistemele uh, sănătoase uh, ecologice sunt esențiale pentru uh, economie și pentru uh, confortul cetățenilor. Ele aduc mari avantaje, iar această comisie a reflectat aceste idei în uh, mod repetat. Uh, rapoartele TEB, adică ale biodiversității uh, ale sistemelor economice și ecologice sunt esențiale. Trebuie ca um, profitul pe care îl avem din crearea ecosistemelor să fie valorificat. Am uh, văzut că domnul comisar Dali ieri și-a prezentat inițiativele. Aceste probleme au fost discutate în ultimele luni în mod repetat adoptat în Consiliul European. Președinția belgiană se va strădui să existe o continuitate în acest domeniu. Iar acum ajung la cea de-a treia prioritate a noastră. Este managementul durabil al materiilor prime. Cred că în în dorința noastră de uh, redresare economică trebuie să ne gândim și la economiile care sunt necesare și trebuie din acest punct de vedere să dispunem de instrumente politice. Ne interesează o eficientizare a consumului energetic și o um, operare durabilă uh, sub spiritul uh, economisirii materiilor prime Asta um, face ca uh, materiile prime să fie utilizate rațional, dar în același timp să uh, știm cum să înlăturăm sau să valorificăm deșeurile. În același timp, sistemele noastre economice trebuie să devină mai rezistente și mai competitive. Acest lucru este doar posibil dacă uh, noi vom uh, reuși să păstrăm un circuit durabil al materiilor prime printr-o abordare integrată a uh, obținerii materiilor prime, utilizării lor rezonabile și a uh, prelucrării deșeurilor. Președintele Comisiei dumneavoastră a spus în uh, prezentarea sa introductivă că la reuniunea informală a ministrilor uh, mediului din, uh, de la începutul acestei săptămâni s-a discutat și despre această valorificare rațională a materiilor prime. Domnul Leinen de altfel a fost prezent și îi mulțumesc pentru contribuția sa foarte interesantă pe care a avut-o în cadrul discuțiilor noastre pentru că acea reuniune informală a miniștrilor mediului a fost uh, încununată de succes. Dorința noastră este ca uh, această abordare, uh, valorificare rațională a materiilor prime să devină o prioritate pe plan comunitar. Iar în cadrul mm, acestei inițiative trebuie să ne gândim și la foaia de parcurs pentru anul 2011. La reuniunea ministrilor mediului din decembrie vom prezenta toate uh, proiectele noastre pentru anul 2011. Iar în ce privește uh, cele două directive privind uh, deșeurile uh, aparatura electrică și electronică ciclul lor de viață și valorificarea acestor deșeuri este una din ele și există și o altă directivă în uh, care este vorba despre limitarea uh, materialelor periculoase. Dorim să ajungem la înțelegeri în legătură cu aceste două directive. Președintele deja uh, s-a interesat uh, ce propuneri de uh, amendamente există din partea acestei comisii, pentru ca într-o primă lectură deja să putem ajunge la concluzii. În ce privește deșeurile biologice, este vorba despre un management durabil și aici vedem cum uh, se poate găsi o formulă privind ciclul de viață al uh, acestor materiale biologice. Parlamentul European săptămâna trecută într-o uh, rezoluție a adresat o solicitare din acest punct de vedere Comisiei Europene. În al patrulea rând, instrumente mai bune pentru politica europeană de mediu. Am dori ca și la nivelul Consiliului, să vedem cum putem colabora cu Comisia Europeană pentru ca diversele subiecte care ne preocupă să poată fi abordate mai bine și să ducă la o politică îmbunătățită. Este vorba despre o mai bine pregătire pe baza unor uh, informații relevante, un mainstreaming, uh, o uh, raportare mai bună, o analiză mai profundă a efectelor, consecințelor și în felul acesta vom putea elabora instrumente care să fie mai funcționale pe piață. În Aș dori să mă refer și la programele de acțiune pentru protecția mediului până în anul 2012. Știu că acest subiect este important și pentru Parlamentul European și eu cred că pentru ambele eh, noastre eh, organisme este important să avem uh, propuneri interesante. Atât cât este vorba, când e vorba de directiva privind aparatura electronică și uh, electrică, cât și despre uh, regulamentul privind biocidele, uh, trebuie să ajungem la un acord și vom ține seama de uh, punctele de vedere ale Parlamentului European. Domnilor și domnilor, pentru a putea obține progrese, am uh, nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru că progresele înregistrate în Europa se clădesc pe colaborare și dialog. În domeniul mediului înconjurător, în uh, următoarele șase luni uh, trebuie să facem față unor mari provocări și în calitate de președintă aș dori să am, de câte ori voi avea ocazia și un schimb de experiență cu dumneavoastră avem șanse ca activitatea noastră să fie încrunată de succes dacă Uniunea Europeană va acționa coerent. Eu sper că vom avea o bună colaborare cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank, Frau Ratspräsidentin. Mulțumesc, uh, doamnă președinte a Consiliului, pentru președinția, pentru prezentarea, îmi cer scuze, a programului președinției belgiene spuneați că protecția mediului reprezintă un aspect central în programul dumneavoastră. Ne face plăcere să auzim acest lucru. Ați mai spus și că încercați să uh, mediați un acord între Parlament și Consiliu pentru dosarele importante care se află pe masa noastră de lucru. Regulamentul cu privire la produsele electronice, um, regulamentul cu privire la biocide. Ar fi într-adevăr un uh, succes dacă ați reuși în acest demers până la finele acestui an. Am auzit că ieri miniștrii au discutat încă o dată despre Cancun și strategia sau respectiv tactica Uniunii Europene încă se mai condiționează ceea ce facem noi vis-a-vis -vis de ceea ce fac alții. Acest lucru l-am discutat destul de des. Faptul că Europa ar trebui să aleagă drumul unui uh, unei societăți cu emisii de carbon reduse, asta din interes propriu și nu în comparație cu ceea ce fac alții. Iar în ceea ce privește modul de a trata materialele, materialele refolosibile într-un mod durabil. Aici uh, este un exemplu foarte bun uh, colectarea de produse electrice și electronice spre a fi reciclate. Am o serie întreagă de cereri de intervenție. Vom începe cu coordonatorii grupurilor politice. Are pentru început cuvântul Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare plăcere faptul că o ministră regională deține, deține președinția Consiliului de Mediu și eu provin uh, dintr-o uh, regiune și de aceea sunt uh, la curent cu acest concept regional și consider că această misiune este în mâini bune. Ceea ce mă surprinde oarecum este faptul că ați făcut trimitere la criza economică și financiară, ca și cum uh, ați fi ancorată în această gândire în care o politică de mediu eficientă ar presupune întotdeauna foarte multe costuri. Ideea însă este ca Europa să rămână competitivă, iar uh, această gândire cum că politica de mediu ar face ca noi să avem dezavantaje competitive, uh, nu mi se pare adecvată. Poate nu am înțeles eu uh, corect acest lucru, dar se vede clar că cei care utilizează cel mai bine uh, resursele acele țări sunt și cele mai uh, de succes în activitatea economică. În al doilea rând, dat fiind faptul că amândoi provenim din regiuni, uh, un alt punct esențial este implementarea diferită, în special dacă privim aceste lucruri din perspectiva directivei cu privire la protecția păsărilor și la directiva cu privire la habitat. Și uh, neliniștea în regiune, ceea ce privește aceste concepte, este destul de mare. Și propune oare președinția belgiană să impună niște standarde unitare, asta nu prin uh, coborârea ștachetei, ci din potrivă, și să facă presiune asupra unei uh, implementări uh, conforme pentru ca aceasta să se facă unitar în toate țările. În ceea ce privește Cancun <clears throat> și această finanțare uh, rapidă uh, promisă, mm, aici dumneavoastră faceți trimitere la criza financiară, credeți că aici va fi posibil să se respecte obligațiile asumate de Uniunea Europeană, iar în final aș dori să mai atrag atenția asupra faptului că în, în special în ceea ce privește apele, așteptăm o propunere în ceea ce privește apa potabilă din partea Comisiei ne-a promis acest lucru acum un an și încă nu am primit nimic. Poate veți insista dumneavoastră pe lângă comisie să-și respecte în sfârșit uh, promisiunile și să vină cu o propunere uh, în acest sens. Da, spune președintele, această chestiune apare mereu în discuție. Uh, cer operatorului TV să se retragă puțin pentru că sunteți în calea propriilor camere. Linda McEwen are cuvântul în cele ce urmează. Mulțumesc, mulțumesc doamnă ministru. Agenda de mediu pare a fi una importantă pentru următoarele șase luni. Aș dori să încep cu schimbările climatice. Spuneați, evident că urmează întâlnirea de la Cancun, dar uh, revenind uh, la ce s-a întâmplat la Copenhaga și discutând cu colegii din America, cred că acțiunile vorbesc mai mult decât uh, cuvintele. În Europa vorbim de obiective credeți că nu ar fi util util uh, ca în uh, prealabil întâlnirile Cancun, uh, președinția să vadă cum anume se implementează pachetul climatic în diferitele state membre. Apoi, în ceea ce privește biodiversitatea, am avut un obiectiv, dar mă întreb cât de des întreabă ministrul mediu între ei. Bine, am ajuns la 2 ani după data la care ne-am stabilit obiectivul de energii renovabile regenerabile, ce ați făcut voi în acest sens, uh, ce cooperări există sau în ceea ce privește industria automobilistică. Iată ce am făcut uh, în ultimii doi ani, uh, perspectiva introducerii mașinilor electrice și așa mai departe. Veți discuta așadar și partea de implementare pentru a merge la Cancun și cu altceva decât uh, obiective de genul 20-30% și de a veni cu aspecte mai concrete. Cred că trebuie să vedem dacă ne îndeplinim uh, obligațiile deja asumate și dacă nu o facem, ar trebui să discutăm și despre aceste lucruri în prealabilul întâlnirii de la Cancun. Iar apoi, în următoarele trei luni, Comisia va face o evaluare comparativă Uh, care se va desfășura prin uh, experți uh, naționali Dar acest lucru ascunde și anumite pericole în ceea ce privește prețul carbonul. carbonului. Discutați și aceste aspecte la nivel de miniștri. Mulțumesc! Basque Ecut. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi limba mea maternă. Sigur, oricând putem vorbi aici uh, olandeza, dar uh, având ca invitată o ministră flamandă, prefer să fac acest lucru acum în mod special. Aș dori să vă pun o întrebare mai concretă. În ceea ce privește Cancun și clima. Spuneați că doriți să ajungeți la o poziție la nivel de UE, o poziție unitară și uh, coerentă, dar e vorba și de calendar. Anul trecut am reușit să cădem de acord asupra finanțării doar cu o zi înainte de Copenhaga, iar la alte conferințe uh, am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește tonul roșu doar cu câteva zile înainte de desfășurarea conferinței. Uh, mă întreb când anume acest punct de vedere al Uniunii Europene va fi adoptat. Cred că aceste uh, chestiuni prealabile de finanțare ar trebui să fie agreate deja cel puțin cu o lună înainte pentru a putea avea și negocieri uh, prealabile la nivel internațional. Modul de tratare a materialelor este un aspect important. <clears throat> Vorbeați de decuplare absolută și o utilizare completă a materialelor. Parcă mi s-a părut puțin pasivă atitudinea dumneavoastră. Avem nevoie de o foaie de parcurs din partea comisiei. Și dacă este vorba de deșeurile biologice, de exemplu, în momentul de față se promovează în Europa <clears throat> arderea deșeurilor, ceea ce este foarte puțin eficient. Și de aceea avem nevoie de o ierarhie, o ierarhizare în uh, modul de tratare a deșeurilor. Acest lucru se va putea face prin această nouă directivă cu privire la deșeurile biologice. Sunt foarte curios uh, ce ne va propune Comisia, dar și dumneavoastră. Încă o dată, revenind la tratarea materialelor, e vorba și de stabilirea unei valori a costurilor uh, pentru mediu. Comisia lucrează în prezent la o directivă care vizează impozitarea energiei. Știu că vor veni destul de rapid uh, cu astfel de propunere pentru ca în ceea ce privește transportul să nu mai plătim volumul, ci energia uh, consumată și uh, sper că aceste propuneri să se concretizeze cât mai rapid. Mulțumesc! spune președintele, deputatul uh, din Olanda poate vorbi olandeza și atunci când nu avem invitați uh, flamanzi de față. Ana Rosbach. Da, mulțumesc. Sunt perfect de acord cu doi dintre colegii mei, cu colegii social și cu antevorbitorul meu doamna McKevin. Da, lipsesc anumite măsuri practice și avem o serie de directive bune. Obiectivul este excelent, dar ce se întâmplă cu rezultatice practice? Pentru că nu are sens să producem uh, hârtii și feste hârtii și să nu se întâmple nimic la modul practic. Eu provin dintr-o țară în care, din păcate, deșeurile încă sunt uh, incinerate. Aș prefera să trecem la cea de-a treia uh, generație de procesare și anume de reutilizare a tuturor resurselor din deșeuri, pentru că altfel riscăm să nu mai avem deloc resurse. Este așadar ceva ce trebuie să facem cât se poate de rapid și anume deșeurile de plastic care uh, sunt tot mai numeroase. Am vorbit cu domnul comisar Vanachi, dar până acum s-a făcut mult prea puțin în această direcție. Mulțumesc! Ministru, domnule președinte. Uh, bine ați venit în comisia noastră, domnul ministru. Știți, ca și noi, că Europa este considerată ca un motor motorul mișcărilor de mediu. Poate lucrurile nu stau așa grozav după Copenhaga, trebuie să recunoaștem că anumite state membre au fost mult mai puțin dispuse decât în trecut să facă anumite lucruri. Însă nu trebuie să ignorăm contextul economic dificil și trebuie să fim realiști. Însă, în ceea ce ne privește, sunt de acord cu domnul Zibăr nu putem să ne reducem ambițiile și, cu atât mai puțin, nu putem să nu ne respectăm angajamentele, fie că e vorba la Cancun sau de, Nag- de Na- Cancun sau de Nagoya. Uh, Mă bucur că biodiversitatea se numără printre temele noastre prioritare. Așa cum a spus și dumneavoastră, angajamentele luate în acest sens sunt numeroase. Trebuie să ne amintim doar de Gothenburg în 2001, de Johannesburg 2002, de Planul de Acțiune pentru Biodiversitate din 2006 și apoi mai sunt și alte angajamente luate anul acesta în martie de către Consiliu. Prin urmare, concret, cred că uh, Întrebarea mea se alătură ceea ce s-a spus deja. Cum se va asigura președinția belgiană că de data aceasta noua strategie europeană pentru biodiversitate va fi într-adevăr pusă în practică? Ce angajamente concrete trebuie, după părerea dumneavoastră, pentru că mă interesează părerea dumneavoastră, trebuie luate de președinția belgiană așadar și doriți să vă prezentați angajamentele pe lângă, uh, în scris pe lângă Consiliul European. Și în ceea ce privește conferințele la Nagoya, cum doriți să abordați problema accesului echitabil la finanțare și la partajarea resurselor, faimosul protocol ABS și la ce obiective trebuie să ne așteptăm în acest sens? În sfârșit, ultima întrebare. Am vorbit în comisie destul de mult în ultimul timp despre organismele modificate genetic. Am citit că țara noastră s-a pliat pe textul comisiei și aș dori să aud mai multe despre acest subiect. Mulțumesc! Merci beaucoup. Eh, Kathleen. Mulțumesc. Kathleen van Bremt. Dank u, voorzitter. Ik uh, spreek meestal in mijn eigen taal. Mulțumesc. Și eu o să pot vorbi în limba mea. Aș dori să discut două dintre prioritățile abordate de, și de alți colegi, politica uh, privind schimbările climatice uh, și un alt aspect surprinzător, uh, gestionarea durabilă a materiilor prime. Dați-mi voie să încep cu clima. Plecând de la ceea ce au spus colegii mei, am două observații și două întrebări. Sigur, se face legătura cu uh, obiectivele menționate. Ați, spus de, ați vorbit despre o propunere condiționată de 30%. Nu sunt de acord cu acest lucru. Cred că trebuie să avem altă abordare. Și anume, președinția ar trebui să încerce să ajungă la un consens în cadrul Consiliului, în primul rând, acesta fiind prima prioritate, și apoi trebuie să aduceți în față și propriile dumneavoastră ambiții. Știu de, de la Parlament că nu se poate face întotdeauna acest lucru în cadrul celor 27 state membre și atunci trebuie să marșez pe propriile ambiții. Și un alt lucru care se leagă de ceea ce spuneați și dumneavoastră este că trebuie să prezentați rezultatele și să vă analizați propria politică. Este oarecum surprinzător faptul că în comisie are loc o discuție știu că nu e vorba de Consiliu sau de Consiliul de Mediu, dar uh, la nivelul Comisiei are loc o asemenea discuție. despre subvențiile de cărbune. Acest lucru se leagă de viitorul mix energetic și nu e loc pentru acest gen de producție de uh, cărbune în viitor, pentru acest tip de utilizare a energiei și e nevoie de tra- să transmitem un mesaj clar uh, din partea Consiliului de Mediu cu privire la această chestiune. Genul acesta de resurse trebuie folosite altfel. Vorbim de 3 miliarde de euro sub formă de subvenții pentru alte state membre. Cred că acești bani s-ar putea folosi mai bine pentru energii regenerabile, fiindcă trebuie să ne gândim la lucruri care sunt durabile pe termen lung. Cunosc foarte bine această problemă și Mă bucur că Belgi- președinția belgiană a adus în discuție acest lucru, însă trebuie să ne concentrăm pe dosarele pe care le avem la îndemână. De exemplu, eu sunt uh, raportor din umbră pentru aceste două dosare și am discutat mai devreme despre acest lucru azi dimineață. ne dorim foarte mult să ajungem la un acord încă de la prima lectură. Cred că acest lucru se poate realiza uh, sub președinția belgiană, însă există și lucruri pe care s-ar putea să trebuiască să le lăsăm deoparte. Ne trebuie un domeniu de aplicare deschis pentru directiva ROHS și cred că este important ca în cadrul Consiliului să existe genul acesta de deschidere, de deschidere pentru că înseamnă că într-un sector special, deșeuri electrice și electronice, vom deschide o gamă întreagă de noi politici. S-a discutat uh, despre aceste două directive, D și ROHS. Partidul meu nu a susținut acest lucru, însă Parlamentul a hotărât cu toate acestea să, uh, se folosea, să introducă, să scoată panourile solare din domeniul de aplicare al acestor directive, ceea ce mi se pare un lucru bun. Ar fi plăcut, ar fi bine dacă Consiliul ar putea formula o poziție cu privire la panourile solare, lucru care ar fi în perfectă concordanță cu gestionarea uh, materiilor prime durabile, pentru că eu cred că aceste panouri sunt durabile. Mulțumesc. Bert Stas și după aceea îi voi da cuvântul doamnei ministru. Er ehm, Mulțumesc. Bine ați venit, doamnă, doamnă ministru. Vă mulțumim pentru prezentarea făcută. Uh, Principala noastră prioritate este clima și e un lucru despre care nu ați vorbit, anume biocombustibilii. Este un lucru care s-a discutat pe larg. Este o, un mod de a folosi suplimentar terenul uh, un teren de uh, dimensiunea Danemarcei, 4,5 uh, milioane de hectare. Și una dintre principalele probleme o reprezintă criteriul utilizării indirecte a terenului. Este o problemă majoră care nu a fost discutată. Și o altă problemă similară se referă la stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biomasă. Și aș dori să vă întreb, doamnă ministru, ce veți face cu privire la acest lucru? Cunoașteți aceste probleme? se vor regăsi ele pe uh, agenda noastră de discuții? Vă veți asigura că aceste probleme referitoare la combustibil și utilizarea indirectă a terenului vor face uh, parte din discuțiile din cadrul Consiliului? Apoi mai există și criteriile de durabilitate pentru biocombustibil, cum spuneam, care reprezintă o problemă enormă uh, și ar mai multe emisii de dioxid de carbon și la un rezultat și mai rău. O serie întreagă de întrebări, dar aș dori să închei lista uh, celor care doresc să mai intervină din sală. Cine se mai înscrie la cuvânt? Bun, mulțumesc. Bun, v-am notat pe toți pentru cea de-a doua rundă de întrebări. Doamna ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru marele interes pe care îl arătați priorităților și obiectivelor ambițioase ale președinției belgiene. Au ex- existat în intervențiile acestea multe sugestii interesante de care vom ține seama. Voi încerca însă să răspund concis la întrebările care au fost formulate. Să începem cu problematica legată de climă. Au fost adresate pe drept cuvânt o serie întreagă de întrebări. Este poate principala provocare pentru toamna acestui an. O eșuare a conferinței de la Copenhaga, cred că trebuie să o vedem totuși mai nuanțat. Poate că așteptările noastre au fost mai mari, dar au existat totuși câteva acorduri pe care ne putem baza acum pentru a construi mai departe și pentru a ne valorifica șansele de a dezvolta eforturile noastre. Și după aceea este conferința de la Cancun, o mare provocare ar trebui să reglementăm cel puțin câteva aspecte parțiale ale acordului și cred că acest lucru este posibil. O altă mare provocare trebuie să jucăm un rol de pionierat să nu fim acuzați întotdeauna că noi suntem cei vinovați dacă niște demersuri eșuează. Pentru că trebuie să creăm un echilibru. Ambițiile noastre sunt mari și iată că la Copenhaga până la urmă i s-a reproșat Europei că negocierile nu au dus la rezultatul scontat. Spuneam de la bun început că la, în ce privește adaptarea, defrișarea, transferul tehnologic, uh, aparatura electrică și electronică, mă aștept la uh, rezultate mai mari, de asemenea, în ce privește administrarea uh, carbonului. Cum vor arăta concret cerințele noastre. Noi ne cunoaștem angajamentul. 2,4 miliarde, 2,4 de miliarde sunt uh, în clipa de față la dispoziția Consiliului. Există și un raport ECOFIN în care uh, se precizează foarte clar uh, cum trebuie să se financeze demersurile în acest domeniu și doar în felul acesta putem restabili încrederea. Dacă noi suntem suficient de ambițioși, uh, aceste proiecte legate de 20%, de 30% sunt legate și de anumite condiționări. Deci, dar în anumite condiții 30%, dacă și alte națiuni industrializate vor participa la aceste eforturi. Există o comunicare a Comisiei în care se spune că poate ar fi într-adevăr interesant să ne stabilim ca obiectiv fără precondiții reducerea cu 30%. Și asta vom discuta la reuniunea Consiliului din octombrie, dacă putem să ajungem la un acord în Uniunea Europeană în acest sens. Ar fi o reglementare win-win, avantajoasă pentru toate părțile implicate. Nu știu dacă uh, am tratat tot ceea ce ține de problematica climatică, dar în ce privește biodiversitatea, avem conferința din octombrie, pregătirile deja se desfășoară intens. La Montreal încă sunt uh, negocieri în curs. Trebuie să vedem care vor fi rezultatele. Și cred că trebuie să așteptăm să vedem ce se hotărăște la Montreal, pentru ca după aceea să putem vorbi despre aspectele legate de finanțare. Nu este deloc simplu, dar trebuie să ne asumăm această discuție, această dezbatere, să dăm un semnal. Vom avea pe ordinea de zi toate aceste preocupări în octombrie. În ce privește punctul nostru de vedere, uh, de biodiversitate. Pe 15 martie am obținut concluzii. Le vom folosi ca bază de discuție, dar așteptăm și rezultatele uh, negocierilor de la Montreal. S-a pus și o întrebare cum putem implica diversitatea biologică în alte preocupări politice, în politica agricolă comună, în domeniul politicii pescuitului sau uh, dacă uh, discutăm despre anumite subvenții. Există o serie întreagă de instrumente pe care le putem valorifica. Iar în ce privește subiectul pe care l-am putea numi benchmarking, doamna Linda McGovern, înțeleg că la nivelul comisiilor se discută despre asta. Nu A existat o întrebare legată de directiva privind apa potabilă. Este parte a trioului prezidențial. Știți că în această troică cu Spania și Ungaria uh, conlucrăm și sperăm să obținem și rezultate. Cu siguranță vom încerca să amplificăm această colaborare. Doamna uh, Van Bremt și domnul Eichhout a vorbit despre uh, valorificarea durabilă a materialelor valoroase, Discuțiile la reuniunea informală au fost foarte concrete, am uh, făcut o sinteză. Avem în vedere și măsuri pe termen scurt, care sunt vor avea un impact pozitiv, îl găsiți pe site-ul internet al președinției belgiene. Această sinteză se găsește acolo. Dacă doriți, pot să menționez câte ceva. Există uh, o directivă privind uh, ecodesignul și uh, valorificarea uh, unor deșeuri. Este vorba de asemenea despre măsuri care se orientează uh, în raport cu piața, amprenta ecologică sau uh, certificatul de reciclare sau certificatul pentru uh, curentul electric verde, poate că toate aceste idei le putem introduce într-un sistem de certificare. Ar fi o abordare interesantă. Obiectivele pe care ni le propunem prin reciclare sunt de asemenea importante. Să vedem cum progresăm aici. Vom încerca pe cât posibil ca toate, toți pașii eh, făcuți să îi uh, introducem și în uh, actele legislative care se află în lucru, dar concluziile oficiale vor veni în luna decembrie și cred că rezultatele vor fi cât se poate de pozitive, să ținem seama de faptul că pentru prima dată discutăm pe plan comunitar european aceste subiecte. Cred că am răspuns la aproape toate întrebările problemele legate de biomasă, de biocombustibil. Mulțumesc colegului Stas pentru această întrebare. Consiliul din octombrie va discuta toate aceste aspecte. Este vorba despre criteriile de durabilitate și din punct de vedere al politicii uh, vis-a-vis -vis de mediu și acolo vor avea loc analize mai atente uh, pentru că este important pentru durabilitatea în uh, utilizarea materiilor prime. Uh, uh, Sper că în felul acesta am răspuns la toate întrebările. Da? Președintele, mai avem și alte întrebări, într-adevăr. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Într-un al doilea uh, tur Margaret Auken. Oh, tak til... Øh, mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și ministrei pentru mediu. Și eu voi continua în limba mea maternă, dacă tot vorbim azi aceste limbi ale minorităților. Permiteți-mi să revin asupra întrebării privitoare la buget. Pentru că președinția belgiană ne-a spus uh, foarte clar că se dorește o mai mare implicare în favoarea valorilor care țin de mediul înconjurător. Că domnul comisar ne-a spus că există instrumente în acest sens, dar nu se întâmplă nimic dacă nu există dotare financiară în uh, necesară. Iar în ceea ce privește reforma bugetară, suntem într-o situație unică. Doar la 10 ani se oferă o astfel de posibilitate. Și de aceea aș fi vrut să știu cum anume dorește președinția belgiană să se asigure că aceste mijloace vor fi majorate și această discuție va avea loc o dată cu această revizuire bugetară, astfel încât în septembrie să știm deja, deja că aceste preocupări au fost luate în serios. Altfel, nu vom avea finanțare pentru Life Plus, de exemplu, sau pentru alte proiecte similare. Președintele, mulțumesc. Jose Manuel Fernandez urmează. Excusez-moi, mais j'étais encore dans la traduction. Scuzați-mă, dar încă urmăream traducerea. Chiar mă congratulat con... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, vă felicit pentru ambiția de care dați dovadă în programul președinției dumneavoastră. De asemenea, Vă mulțumesc și pentru avântul de care dați dovadă în ceea ce privește eficiența resurselor și celelalte aspecte enumerate. Sper că criza financiară uh, va constitui într-adevăr un motiv pentru a face progrese în sensul și în direcția unei economii a reciclării, a unei societăți a reciclării, iar în ceea ce privește deșeurile biologice. Raportul a fost adoptat cu o majoritate uimitoare. Acum, din partea președinției belgiene, doresc această ambiție să se și concretizeze. Asta după ce Propunerea comisiei a fost deja ambițioasă. Trebuie să facem presiune asupra comisiei, pentru că comisia are un discurs contradictoriu. Spune pe de o parte că există o legislație fără lacune, pe de altă parte, însă domnul comisar spune că avem nevoie și de alte reglementări în ceea ce privește compostul, de exemplu ceea ce mi se pare foarte contradictoriu. Veți avea nevoie și veți beneficia de sprijinul Parlamentului European pentru a face progrese și pentru a obține ceea ce se poate obține în momentul de față. Actualmente există prevederi legislative care se distribuie în mai multe directive, dar avem nevoie de siguranță juridică, claritate și transparență într-o singură directivă. Trebuie să fim transparenți, dar în același timp și realiști și de aceea suntem de părere că trebuie să existe în mod obligatoriu o colectare separată a deșeurilor, care să fie economică și ecologică. Uneori uh, se elaborează strategii concrete, dar cred că trebuie să ne îndreptăm spre o societate de a reciclării. Avem problema schimbărilor climatice pe care trebuie să le combatem în ceea ce privește diversitatea biologică. Există progres, iar în ceea ce privește compostul trebuie să progresăm și aici. Este important acest lucru pentru ca uh, pentru a se stăvili astfel uh, perimarea calității solului. Acestea sunt cu totul puncte care ar trebui să ne îndemne să fim mai ambițioși și veți putea fi sigur că noi vă vom sprijini acest demers. Doamna Guiteres. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte. Doamne ministru, mă bucur că dumneavoastră reuniți uh, două competențe care rare ori se asociază și anume mediu și cultură. Și aveți uh, posibilitatea de a face ceva la modul concret și nu de a relua tot mereu aceleași principii și obiective. Cu toții am dorit să obținem aceste obiective. Ce este mai greu este să le impunem. Mă bucur așadar această asociere pentru că mă pasionează și cultura, mă interesează și mediul și dezvoltarea durabilă și mă bucur în acest context faptul că ați vorbit de materiale reutilizabile. Există însă un astfel de material care a fost exclus tot mereu datorită unui lobby foarte puternic și anume sectorul construcțiilor. Și aici aș dori să mă refer și la patrimoniul cultural. Aici s-ar putea combina cele două aspecte. Ce se întâmplă, de exemplu, cu deșeurile din construcții când se demolează clădiri vechi? Dar, tocmai prin păstrare a clădirilor istorice se pot păstra foarte multe resurse. Sunt așa de multe lucruri pe care le irosim. Aceste întregi zone virane în Europa. Și sunteți pe punctul de a lua o decizie bună cel puțin luați o inițiativă care poate fi continuată de alte președinții. Există foarte multe studii și statistici de la Princeton și din Austria care sunt un exemplu de o politică adecvată și păstrarea, menținerea vechilor clădiri poate crea 25.000 de mii de noi locuri de muncă. decât în cazul clădirilor noi. Asta prin renovarea clădirilor vechi. Și aici trebuie, desigur, să utilizăm uh, resurse regenerabile. Și ocuparea forței de muncă, un aspect important, unde se pot crea foarte multe locuri de muncă prin păstrarea patrimoniului cultural, așa cum s-a procedat la nivel local și aici la Bruxelles. De aceea, cred că dumneavoastră, ca președinție în exercițiu, ar trebui să faceți o primă prognoză în acest sens. Este o inițiativă pe care am susținut. Vedeți așadar că colega noastră este foarte pasionată de mediu, cultură și clădiri istorice. Urmează Vittorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi flamandă. Dar în orice caz, am vrut să-i mulțumesc doamnei ministru. Și înainte de toate, aș dori să spun că, în opinia mea, unul din motivele pentru care negocierile nu progresează este că nu am reușit să venim cu o propunere politică după declarația de la Bali în ceea ce privește această responsabilitate diferențiată comună. Și până nu vom fi dat un răspuns, nu cred că va putea exista un consens global de care am avea în schimb nevoie. Pentru că aceasta este situația reală începând uh, de la problema încălzirii globale, dar și de la aceea a resurselor naturale. Pentru că noi suntem într-o situație în care trebuie să fim conștienți că resursele naturale sunt limitate, iar în al doilea rând, capacitatea pământului de a metaboliza deșeurile noastre este limitată. Schimbările climatice sunt uh, datorate utilizării excesive a combustibilor fosili, care la rândul lor, sau zăcămintele aferente, sunt în scădere. De aceea trebuie să avem o gestiune corectă a materialelor și pentru a face acest lucru trebuie să apucăm răul de la rădăcină. Resursele naturale fiind limitate, trebuie să abordăm această chestiune din punct de vedere politic. Nu e doar vorba de a, a avea tehnologiile necesare, dar dacă nu vom fi suficiente înțelepți de a găsi un fel de sistem de guvernare mondial care să asigure un acces la resursele naturale pentru noi și pentru generațiile următoare, vom ajunge la o situație de penurie unde vor izbucni din nou conflicte. Aceasta este problema substanțială. Trebuie să luăm în serios aceste lucruri și revenind la problema încălzirii globale. Nu mai ne permitem să așteptăm această trecere de la combustibili fosile la energiile regenerabile. Trebuie să ne grăbim cât se poate de mult. Nu trebuie stăm să vorbim despre 20-30%. Încălzirea a fost demonstrată și trebuie să procedăm la acțiune acum cu un program instantaneu și astfel s-ar găsi o soluție și pentru criza economică actuală. De aceea, cred că trebuie să afrunt... să abordăm cu tărie toate aceste uh, probleme și sper că președinția va demara aceste lucruri. Mulțumesc, doamna Crista Clas. Mulțumesc, ă, doamnă președinte a Consiliului. Revenind de la politicile majore mondiale la cele punctuale actuale, mă bucur că președinția belgiană dorește să-și aducă contribuția în ceea ce privește problema biocidelor. De aceea, întrebarea mea concretă, unde s-a ajuns cu acordul Consiliului? În comisia noastră s-a hotărât o linie foarte clară, în plen va fi votat uh, propunerea noastră în septembrie, dar noi ne-am uh, limit, am decis niște criterii foarte clare de reducere și sper că acest lucru va fi confirmat. Ce ne propunem însă și ce subiecte importante pentru noi sunt de asemenea și durabilitatea, dar și testele asupra animalelor. Noi dorim ca aceste teste care sunt uneori inutile să nu mai aibă loc. De aceea, așa cum am rugat deja anterior și comisia, uh, adresez această rugăminte și Consiliului de a defini foarte clar care dintre aceste teste sunt necesare și unde se poate renunța la ele. Pentru că în anumite cazuri probabil se poate renunța la astfel de teste pe animale. Protecția apelor e clar un obiectiv important. Richard Zeber s-a referit la directiva apei uh, potabile și cred că anumite state au temeri că acum că încercăm să reglementăm problema biocidelor la nivel european, Și asta uh, face ca noi să ne gândim în, în primul rând și la calitatea apei uh, potabile, pentru ca pentru că acestor cerințe de calitate a apei trebuie să se subordoneze și directiva în ceea ce privește biocidele. Acum, aici este nevoie de o autorizație comunitară care să dea siguranță consumatorilor. Este vorba de firme mai mici uh, care sunt implicate aici și de aceea cred că și Consiliul trebuie să se implice pentru ca costurile pentru aceste firme să fie suportabile. Mulțumesc! Mulțumesc și Ivo Belt pe final. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Îi urez mult succes doamnei ministru cu prioritățile ambițioase pe care ni le-a prezentat, vă, vă ați atras atenția și asupra reducerilor emisiilor de dioxid de carbon în trafic și asta este o temă importantă. Sper că aici va putea fi uh, soluționat nodul gordian. Este într-adevăr o provocare pentru atingerea obiectivelor care țin de schimbările climatice și este un aspect important și pentru Cancun. Dar o temă care vizează și colegii noștri care se implică în domeniul energiei, vizează, bineînțeles, și uh, sfera de competență a colegilor care se ocupă de mediu. De aceea trebuie să facem presiuni și asupra colegilor care mm, răspund de vehicolele cu motorizare electrică. Președinția spaniolă a luat o inițiativă importantă în ultima, în ultima jumătate de an în acest sens. Ne puteți confirma dacă și dumneavoastră veți face presiuni în, în continuare pentru a ca normele care ne-au fost uh, promise în ceea ce privește vehiculele electrice să ne parvină. Mulțumesc! Înainte să trecem la răspunsurile doamnei uh, președinte. Permiteți-mi să îl salut uh, și pe domnul Antonio Abrami, președintele în exercițiu al Academiei Internaționale de Științe ale Mediului, um, care este prezent între noi pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mai întâi, pentru reacțiile noastre pozitive la lista noastră de priorități și pentru susținerea pe care v-ați exprimat-o. Sunt, uh, s-au ridicat mai multe probleme interesante și importante. Doamna Ong vorbea despre finanțare. Și aveți uh, dreptate. Dacă vrem uh, ca o politică să fie bine pusă în aplicare, atunci avem nevoie de resurse pentru a face acest lucru. Uh, acesta este un lucru care va fi discutat la începutul anului viitor, însă acesta este un punct central pe care vi l-am prezentat și în discursul meu. Trebuie să facem mai clare valorile sau valoarea economică a ecosistemului. Este un lucru care trebuie să aibă o vizibilitate mai mare și astfel mă leg de întrebarea domnului Ziber, care mă întreba de ce vorbesc despre finanțare și schimbări climatice. Nu putem să le separăm. Ne confruntăm cu o criză financiară și aceasta este o ocazie de a trece spre o economie cu consum redus de carbon. Nu trebuie să mai așteptăm, trebuie să profităm de ocazie, pentru că în acest moment suntem într-un impas, trecem printr-o criză și, prin urmare, uh, ar fi un mod foarte bun de a face tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon. Și totodată cu faptul că trebuie să ne concentrăm prin urmare și pe finanțare. Deșeurile biologice. Mă bucur că Parlamentul a emis o rezoluție în acest sens și sigur că vom încerca să progresăm și în acest uh, domeniu. Doamna Gutierrez a vorbit despre gestionarea materiei prime și despre păduri. Cred că trebuie să profităm de ocazie să încercăm să reciclăm mai mult și să abordăm acest lucru în cadrul gestionării durabile a materiei prime. Vor, și vorbesc de reciclare. Dacă facem un produs, trebuie să vedem și cum îl putem recicla. Și acum fac legătura cu întrebarea domnului Prodi, care spune că nu avem resurse naturale limitate. Așa este și aceasta este una dintre prioritățile noastre și unul dintre subiectele care se vor discuta în Consiliul de Mediu. Am notat de asemenea și ceea ce a spus doamna Clas despre biocide. Vrem să ajungem la un acord politic în acest sens. Am abordat și problema directivei privind apa potabilă și o să revin pe scurt la calendarul specific și la strategia legată de acest lucru. Sigur că avem gestionarea uh, durabilă a materiei prime pe ordinea de zi a Consiliului, însă am discutat deja la nivel informal despre ce vom face la Cancun și concluzia a fost că trebuie să vorbim cu o singură voce, deci trebuie să transmitem un mesaj puternic, să fim transparenți. și să putem fi buni în uh, transmiterea unor informațiilor. Acest lucru se va discuta la Consiliul din octombrie și apoi, în cadrul Consiliului General, vom prezenta o abordare și o strategie generală. Acesta este obiectivul președinției. Vis-a-vis -vis de ultima întrebare acum, a domnului Valeti despre vehiculele electrice, care, întrebare care are legătură cu industria și energia. Sigur că ele sunt foarte bune pentru mediu, deci este un element important pe care președinția trebuie să-l ia în considerare și pe care trebuie să pună accentul, astfel încât colegii care lucrează în aceste sectoare să poată continua Așadar, vă mulțumesc pentru întrebările interesante pe care le-ați avut și pentru reacția la programul președinției noastre. Doresc să rămân în contact cu dumneavoastră, sunt întotdeauna gata să particip la o discuție cu dumneavoastră și să vin aici, în uh, mijlocul dumneavoastră, pentru a discuta despre uh, chestiunile pe care le vom aborda în următoarea jumătate de ani, pentru că toate sunt mult prea importante ca să nu le discutăm în strânsă uh, legătură, fiindcă numai împreună cred că putem realiza multe. Mulțumesc, doamnă președinta Consiliului. Avem uh, multe idei în această comisie Envi și un mare angajament. Sperăm să progresăm în multe acte legislative, iar Parlamentul va participa cu o delegație și la marile conferințe de la Nagoya și Cancun și noi vă rugăm să fim implicați conform uh, tratatului de la Lisabona în uh, dezbaterile interne la nivelul Uniunii Europene. Cred că a venit timpul ca nu doar Comisia și Consiliul să se sfătuiască, ci să fie uh, implicat și Parlamentul în aceste pregătiri, cel puțin cu președintele delegației. Mulțumesc foarte mult. Sperăm ca în lunile următoare să mai avem ocazia să ne vedem. Vă dorim mult succes. Și Vă invit acum să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. L-am salutat deja pe domnul profesor Abrami, care uh, a venit însoțit de o delegație. Vom vorbi despre ideea înființării unei curți penale internaționale și dr. Cunăt, profesor Conti și Roberto Antoni sunt membrii acestei delegații, iar ideea a fost formulată la Veneția de către Academia Internațională pentru Științe uh, de Mediu și suntem foarte bucuroși că astăzi această delegație a venit la Bruxelles și poate să ne furnizeze informații despre acest proiect pentru a nu pierde uh, prea mult timp, o să vă dau cuvântul. Estimate coleg Fernandez, dorim să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Puteți fie să veniți la prezidiu, poate că ar fi mai bine pentru că în felul acesta deveniți mai vizibili.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 Uh, vă dau cuvântul pentru a ne prezenta pe scurt uh, ideile care ar sta la baza acestei idei. Domnul Grunert, sunt recunoscător că există ocazia să vă prezentăm ideile noastre legate de un asemenea tribunal penal. Mulțumesc lui Iolainen, mulțumesc membrilor comisiei. Deci, uh, ne îndepărtăm puțin de relativismul imperial uh, și uh, de ideea de tabula rasa în ce privește acest domeniu. Din invitația la această audiere înțelegem că ne aflăm într-o companie foarte bună oamenii care desfășoară o activitate intensă la Academia pentru Științe de Mediu dar care uh, dovedesc și prin uh, acțiunea lor că uh, ceea ce s-a obținut în ultimele sute de ani poate să-i motiveze pe oameni să aibă o atitudine mai responsabilă și față de mediul înconjurător. Academia noastră dorește să pună la dispoziție acest comoară de informații pe care le deține și să poată în felul acesta să îi ajute și pe cei care într-un fel se află mai la marginea societății. Trebuie să acceptăm că suntem uh, cei uh, care sunt datori să acționeze pentru că uh, nu ne așteaptă o catastrofă. Catastrofa s-a produs deja. Domnule președinte, domnilor eurodeputați, Mulțumim președintelui Comisiei pentru Mediu Înconjurător că am fost invitați să uh, ne adresăm dumneavoastră și să vă uh, vorbim despre proiectul nostru. Mulțumesc și uh, membrilor acestui Parlament care sunt membrii acestei comisii Eu am uh, trimis o scrisoare în urma căreia am primit uh, invitația din partea domnului Iolainen să venim în fața dumneavoastră și am vrea să vă comunicăm următoarele. De ce uh, propunem, facem această propunere? situația resurselor naturale prin uh, activitatea umană s-a deteriorat încă în perioada antică, dar în secolele care au urmat, activitatea umană a fost de-a dreptul agresivă vis-a-vis -vis de natură, cu efecte și un impact cât se poate de dăunător și toxic pentru mediu. Cele mai recente catastrofe, explozia platformei de foraj marin, de pildă, um, dovedesc cât de serioase sunt aceste probleme și cât de important este să intervenim. Este nevoie de un sistem de control și de sancțiuni care să permită și un act de justiție eficient. De aceea sunt necesare două lucruri în principal. Este nevoie despre norme coordonate, despre reguli severe care să fie respectate pentru a limita acele activități umane care constituie un pericol pentru ecosisteme. Și este nevoie de un uh, sistem de urmărire penală uh, pentru delictele uh, și infracțiunea vis-a-vis -vis de natură. Este vorba despre o deteriorare a resurselor naturale, tot mai pronunțată. Este vorba despre utilizarea unor pesticide care pot să producă catastrofe de mediu și umane, ca de pildă cele la Bopal. Am avut sute de mii de oameni care au fost contaminați și zeci de morți. Trebuie să realizăm situația în care ne aflăm, să facem un bilanț de sănătate uh, pentru uh, planeta noastră, pentru a vedea care sunt principalele probleme. Există un studiu care s-a făcut în baza observării prin satelit. Există sateliții NASA, și datele pe care le-au transmis și la San Francisco um, peste 3.000 de oameni de știință în 2001 au analizat rezultatele acestor date colectate de sateliți. Au vorbit despre problemele pe care uh, omul le creează pentru natură, pentru mediu. Și s-a alcătuit un fel de hartă a catastrofelor de mediu. Uh, iar acest atlas s-a bazat pe o monitorizare prin satelit. S-a constatat că oamenii în perioada între 1600 și 2000 au produs foarte multe catastrofe naturale care au deteriorat situația pe Terra și au determinat catastrofe naturale ca efecte ale acestei activități. Au fost elaborate o serie întreagă de principii care ar trebui să ne ghideze în activitatea noastră. De 30 de ani se încearcă pe plan internațional respectarea acestor principii. S-a constatat că mai ales în perioada 1972-92 uh, au fost uh, stabilite o serie întreagă de priorități, s-a conștientizat uh, problema care este legată de deteriorarea mediului. Nu sunt chestiuni regionale, sunt chestiuni care afectează întreaga planetă. S-a dezvoltat un interes științific vis-a-vis -vis de această problematică. S-a constatat că este nevoie să se acționeze preventiv, inclusiv în ce privește urmărirea penală. Deci, Uh, justiția trebuie instrumentată cu posibilitatea de a aplica sancțiuni care să aibă un uh, rol uh, descurajant. Trebuie să existe instituții care să poată opera și cu instrumente supranaționale. Principiul cauzatorului, principiul prevenirii trebuie să funcționeze uh, și în ce privește protecția mediului înconjurător. Mai există și principiile care trebuie să combată cauzele poluării planetei. Trebuie să acceptăm cu toții norme pentru o justiție eficientă trebuie să existe posibilitatea să se recurgă la sancțiuni care să aibă defect, efect descurajant, iar statele membre trebuie să accepte uh, introducerea unor asemenea sancțiuni. Trebuie să poată fi efectuate anchete eficiente când, uh, de pildă, uh, există Uh, incendii de pădure provocate intenționat în Grecia, de pildă. Trebuie imediat să se poată declanșa o urmărire. Trebuie să poată fi luate măsuri disciplinare uh, pentru ca urmările foarte grave în felul acesta să poată fi combătute. Este important să existe un tribunal european pentru infracțiunile legate de mediu. De ce ne dorim un asemenea tribunal penal? care ar fi avantajele existenței lui. Prin această reformare a justiției am putea atinge obiective diferite. Uniunea Europeană ar putea să sprijine aceste activități. Am menționat o serie întreagă de alte principii, am avea o nouă instituție comunitară care ar putea să exercite controlul um, legal atunci când resursele naturale ar fi uh, utilizate uh, irațional ar fi o contribuție extraordinară pentru a uh, obține informații inclusiv în legătură cu zona Mediteranei, care de asemenea este foarte importantă pentru Europa. Și această reformă ar fi și în concordanță cu uh, așteptările a milioane de cetățeni europeni care se confruntă cu catastrofe naturale provocate de om, uh, dar uh, întotdeauna autorii nu sunt pedepsiți. Au existat catastrofe în bazinul Dunării și am uh, constatat că nu există practic uh, rezervații, zone naturale protejate pentru teritorii întinse în acest domeniu. E vorba de 100 uh, de uh, mii de uh, metri uh, pătrați care au fost afectați de către substanțele toxice care au ajuns în bazinul Dunării. Există catastrofele maritime, catastrofele legate de uh, prestij și Erica um, cu uh, efecte uriașe, efecte negative uriașe pentru uh, industria care se bazează pe um, pescuit, de pildă, dar au suferit și uh, sistemul hotelier, uh, sistemul turistic. Nu a fost vorba doar de mediul marin deteriorat. Uh, pagubele economice au fost uriașe. Noi dorim să realizăm această reformă în conformitate cu alte reforme, direct directiva din 99 a Parlamentului European și a Consiliului um, însemna un pas în direcția aceasta într-un domeniu uh, foarte dificil. Această directivă invită statele membre să aplice sancțiuni când este vorba de delicte de mediu. Ei bine, uh, o armonizare de acest tip ar putea să permită o aplicare eficientă a legislației privind protecția mediului, articolul 74 uh, al uh, tratatului uh, constitutiv al comunității europene poate constitui o bază pentru o reformă în acest domeniu este vorba despre delicte de infracțiuni de mediu și este esențial să existe și o sancționare a celor care greșesc. Pentru că și în Uniunea Europeană numărul acestor infracțiuni a crescut, trebuie să existe un sistem armonizat de urmărire a autorilor în statele membre. Deci trebuie să existe o posibilitate de urmărire penală care să fie uh, armonizată pe plan comunitar. Știm că uh, această directivă este cât se poate de clară în acest sens. Toate infracțiunile față de mediu trebuie să aibă consecințe, trebuie să fie sancționate, pentru că ele constituie o amenințare pentru toată lumea și uh, trebuie să existe o replică uh, adecvată la asemenea acte. Experiența ne învață că reglementările actuale, sancțiunile și sistemele de sancționare actuale sunt insuficiente și că uh, legislația pentru protecția mediului nu poate fi uh, aplicată în totalitate dar de fapt ea ar trebui să fie implementată și acolo unde lucrul acesta nu se întâmplă, să existe fie sancțiuni administrative, fie sancțiuni pe cale civilă. O protecție a mediului eficientă necesită însă și uh, sancțiuni uh, grave, descurajante pentru cei care produc daune severe mediului, pentru că altfel calitatea unor regiuni uh, întinse uh, poate să aibă de suferit, biodiversitatea are de suferit, uh, pot să dispară specii de floră și faună. Noi Vă propunem, domnule președinte, ca atare uh, instanțe internaționale uh, care să acționeze în situația acestor infracțiuni de mediu. Chestiunea este foarte complexă, dar Academia noastră de mulți ani pledează pentru înființarea unui asemenea tribunal internațional statele membre au obligația să aplice sancțiuni pentru acțiunile, de pildă de depozitare ilegală a deșeurilor în natură. Dacă va exista un tribunal internațional de mediu, am putea interveni și am putea în felul acesta să realizăm această a doua etapă a reformei, pentru că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene uh, reprezintă deja o parte uh, substanțială a celor care ar putea să activeze într-un tribunal internațional. Deci ar conferi acest caracter internațional Tribunalului de Mediu. Există și un motiv istoric. Există uh, catastrofe de mediu care au fost provocate și care nu au fost sancționate, deși pagubele au fost enorme. Mă gândesc, uh, de pildă, la accidentul Opal, 30.000 de morți, o despăgubire de uh, 500 de euro pentru uh, rudele victimelor și doar 100 de euro pentru cei care au supraviețuit. Și aceste despăgubire s-a produs la 26 de ani după producerea catastrofei, abia în 2010. Iar responsabilii au fost condamnați pentru această faptă, dar fără să se țină seama și de daunele provocate mediului înconjurător. Proprietarul fabricii după 26 de ani nu trebuie să mai execute o pedeapsă cu închisoarea. Deci este o hotărâre judecătorească care de fapt nu corespunde principiilor Uniunii Europene în ce privește uh, eficacitatea și uh, efectul descurajant al sancțiunii dacă marile catastrofe de mediu care uh, au distrus și ecosistemele uh, ar putea să fie considerate și ca genocid uh, la uh, legătură cu această problemă v-am uh, avansat un uh, text. Iar în ce privește articolele 121, 22, 23 pentru uh, o procedură de revizie, de asemenea, în articolul 7 este vorba despre activitățile umane. Aici este vorba despre o normă care ar putea să garanteze ca toate catastrofele de mediu uh, provocate cu intenție să poată fi asimilate unor uh, crime în masă, unui genocid. Și închei astfel acest subiect și trec la următorul. puteți urmări pe internet uh, demersurile uh, care se fac acum în zona Golfului pentru a stăvili uh, vărsarea petrolului în mare. Putem vedea care sunt dimensiunile acestei catastrofe. Sunt cantități uriașe de petrol și acest dezastru ecologic se poate urmări în timp real în internet. Dar eu v-aș aș propune să existe o comisie eh, interdisciplinară mm, cu competențele necesare. Eh, sigur că este nevoie de inițiative corespunzătoare, de o documentare corespunzătoare care să stea la dispoziția statelor membre statele care au semnat statutul Tribunalului Internațional și care să uh, poată să califice aceste infracțiuni împotriva crime împotriva mediului înconjurător ca fiind de fapt crime împotriva umanității. Și ar fi nevoie și de o inițiativă uh, la uh, Tribunalul European pentru crime împotriva mediului, care să fie poate o secțiune a Tribunalului Penal Internațional și experți din diverse domenii ar putea uh, să se uh, pronunțe. De asemenea, ar trebui să fie elaborat un regulament în baza căruia să funcționeze acest tribunal. Uh, instrumentele prevenirii poate că sunt mai importante decât sancțiunile propriu-zise. Sigur că trebuie să se opereze cu instrumente juridice, dar este vorba și despre o funcționare eficientă pentru ca diversele urgențe, diversele catastrofe legate de mediu să fie listate în statele membre Ținând seama și de problematică și problemele pe care le creează pentru sănătatea umană, trebuie să fie făcută o ierarhizare, trebuie să ținem seama inclusiv de aspecte culturale și sigur că trebuie elaborate concepte pentru evaluarea și poluării mediului și pagubelor produse pentru umanitate și sistemele ecologice. Trebuie să avem toate, să elaborăm toate aceste concepte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și aș mai trage o concluzie. Ca urmare a tuturor acestor observații, Academia Internațională pentru Științele de Mediu nutrește speranța că această comisie va evalua aceste propuneri și va ajunge la concluzii pozitive și suntem dispuși să punem la dispoziție resursele noastre umane, competențele noastre profesionale pentru a contribui la o reformă juridică în acest sens. orașul Veneția ar fi de acord să pună la dispoziție uh, un spațiu pentru acest tribunal penal de mediu și sperăm ca în felul acesta, în această comisie, să facem un uh, pas esențial în prevenirea catastrofelor de mediu. Ar fi vorba despre Villa Herion din uh, localitatea Giudeca, uh, Ehm, pe care orașul Veneția îl propune în acest scop. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule profesor Abrami, pentru această prezentare, pentru ideile invocate în legătură cu înființarea unui asemenea tribunal penal internațional pentru crimele e, eh, față de mediul înconjurător. Vă sunt recunoscător pentru această inițiativă pentru că infracțiunile față de mediu nu sunt un uh, delict cavaleresc, trebuie sancționate sever pe viitor. Este inacceptabil ca ele să nu fie sancționate. Ați menționat câteva din uh, asemenea adevărate crime față de natură, distrugeri masive și care au până la urmă consecințe și uh, față de oameni. Multe țări uh, uh, încă nu au dispus instrumentele juridice necesare pentru a-i trage la răspundere pe autorii unor asemenea infracțiuni până la ultima consecință atmosfera planetei, diversele ecosisteme uh, pot să sufere și există goluri legislative, practic, uh, care nu permit sancționarea unor asemenea delicte. Avem o serie de colegi care ne-au semnalat că doresc să adreseze întrebări. Domnul Vitorio Prodi este primul. Presidente, grazie. Mulțumesc, E, e, vorrei, e... Mulțumesc, domnule profesor Abrami, pentru prezentarea dumneavoastră și permiteți-mi să citesc din punct de vedere politic această inițiativă și o interpretez ca atare ca așa cum și a fost cazul și la punctul precedent, e vorba de o situație în care se găsește planeta noastră a unei globalizări efective. Ca de pildă schimbările climatice. Aici este clar că un gaz cu efect de seră emis în atmosferă din orice loc al lumii va ajunge să afecteze întreaga planetă. Așadar ne aflăm într-o situație de interdependență. Iar această inter- interdependență trebuie gestionată. Așadar, din punct de vedere politic, nu ne putem permite să nu ne gândim la un fel de sistem de guvernare care, desigur, la început să dispune de competențe mai mici, dar care să aibă această finalitate. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să punem critici un concept care până acum a fost fundamental, și anume cel al suveranității. Adică, toate judecățile noastre de valoare au pornit de la acest concept absolut al suveranității deținut de statele naționale. Acesta este oarecum transformarea politică pe care trebuie să o parcurgem. Să ajungem la această maturitate. pentru că doar astfel putem să gestionăm această interdependență. Așadar, dacă vrem o abordare rațională, trebuie să ne punem această problemă a unui sistem de guvernare și, în directă legătură cu acesta, un sistem de justiție. Așadar, trebuie să venim și cu un răspuns uh, adecvat cu demisiuni adecvate. Aici trebuie să mă refer și la un alt principiu care cred că trebuie regândit, acela al subsidiarității și care cred că nu poate să se limiteze doar la transferarea de competențe de la o instanță superioară la una inferioară. Acest concept de subsidiaritate trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Pentru că chestiunile internaționale nu pot fi combătute la nivel național. Trebuie să găsim un acord pentru a gestiona de comun acord aceste situații. Și, ă, desigur, aici ar trebui găsite soluții politice pentru aceste probleme Dar consecințe trebuie să existe și la nivel penal. Pentru că și aici se justifică o intervenție. Așadar, acest concept absolut al suveranității interferează uneori, și aici mă refer la poziția Statelor Unite, nu doar a, a Statelor Unite, dar și a altora, în special în ceea ce privește Tribunalul Penal Internațional, care spune că un cetățean uh, american nu poate fi judecat de un tribunal neamerican. Dar în cazul acestor infracțiuni de mediu, răspunderea și responsabilitatea este mult mai extinsă. Sigur că este nevoie de o muncă laborioasă și precisă uh, dar trebuie să privim globalizarea cu obiectivitate și să ne creem instrumentele care să fie corespunzătoare, care să fie supranaționale și noi aici în Europa avem această experiență pentru a putea astfel crea un nou nivel de administrare care este cel supranațional și care să ne permită să guvernăm aceste probleme care sunt în fapt supranaționale. În acest sens, noi în Europa am făcut deja pași timizi și putem așadar să ne propunem și acest obiectiv de a găsi o soluție și pentru problema unei curți uh, penale internaționale, în acest caz uh, pentru probleme de mediu. Mulțumesc, Vitorio, pentru această expunere amplă și aproape filozofică a acestei teme. Eu cred că este o contribuție uh, foarte bună care arată că există o lacună între subsidiaritate și uh, supra, problemele supranaționale și că anumite infracțiuni astfel uh, cad cumva prin această plasă. Ačiū labai už pristatymą. Doamna Marcunaite kuri optimistiškai žiūrint, ko gero padėtų. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că este o inițiativă interesantă. În mod optimist, uh, aceasta ne-ar permite să abordăm o serie de chestiuni de mediu și să avem un mediu mai curat. Înțeleg că ne aflăm doar în uh, etapa prealabilă în care se strâng idei, dar poate ne puteți da un răspuns la câteva Întrebări mai concrete. Ce jurisdicție ar avea această curte? Ce funcții în ceea ce privește anchetarea și audierea anumitor cazuri, administrarea de sancțiuni în cazuri concrete? Aici cred că trebuie să înțelegem dacă această curte se va ocupa de persoane fizice sau și de persoane juridice. În cazul persoanelor juridice, locul în care acestea își au sediul este deseori esențial. În cazul tragediei din Golful Mexic, constatăm că o companie este cea care, o singură companie este cea responsabilă, dar în cazul Mării Baltice există numeroase entități care se fac vinovate de toxicitatea crescută a Mării Baltice. Uneori, întreprinderile ar putea fi responsabile de, pentru poluare, dar acest lucru este dificil de măsurat. În plus, dacă ar fi să înființăm o curte europeană, misiunea noastră ar fi poate mai ușoară, pentru că Uniunea Europeană este destul de avansată în ceea ce privește procesul uh, juridic. Dar dacă ne propunem să implicăm și alte țări, Rusia, China, Belarus, uh, acest lucru cred că este dificil, în special dacă acestea nu participă și la alte proiecte. Mulțumesc, Nick Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului profesor pentru această prezentare în ceea care vizează viitorul nostru supranațional. Întrebarea mea susține Academia dumneavoastră um, uh, demersurile de a-i aduce în fața justiției pe cei care neagă care exista o o încălzire globală. Provocative. Ca de obicei, o frumoasă întrebare provocatoare, dar a fost adresată, iar acum Iolanda Hibner. Dziękuję bardzo. Mulțumesc, stimate domnule profesor. De fapt, este o inițiativă foarte bună crearea unui organ de control în special dacă această curte ar avea jurisdicție internațională. Această instanță ar urma să decidă cu privire la efectele unor catastrofe de mediu, iar aceste catastrofe sunt până la urmă ultima verigă într-o schemă mai amplă a, unor, a diferitelor evenimente. Am citit însă în presă, de exemplu, că British Petroleum uh, nu a luat în serios avertizmentele unor experți. Și de aceea vă întreb dacă va exista o colaborare cu organele de control pentru că prevenirea este foarte importantă Uh, tratamentul urmează apoi și sigur că ultimul, uh, ultima etapă reprezintă sancțiunile. De aceea vă întreb dacă ați planificat un sistem de prevenire, de informare, de sancțiuni timpurii prealabile, astfel încât să nu se producă astfel de catastrofe majore. Da, spune președintele, iar acum doamna Eva Lichtenberger. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă aflu aici în calitate de uh, oaspete și membru în Comisia Juridică, unde am tratat deja infracțiuni de mediu, pentru că există aici o problemă de facto. Nu e o coincidență faptul că anumite instalații uh, periculoase uh, se află de, deseori în apropierea frontierelor. E vorba aici, spre exemplu, de centrale atomice. Și avem un domeniu de aplicare tocmai pentru aceste uh, chestiuni juridice. Ce m-ar interesa pe mine este dacă ar exista un astfel de tribunal european sau global pentru probleme de mediu, cum anume dorim să creăm o bază juridică și sub ce formă, astfel încât ea de- să devină obligatorie pentru statele membre, aici mă refer la um, nivelul european, pentru ca să poată fi decide și uh, chestiuni care să fie relevante din punct de vedere penal am avut în comisia noastră cazuri de criminalitate transfrontalieră și uh, întrebarea a fost dacă aceste cazuri ar fi relevante și din punct uh, de vedere penal, iar până acum Consiliul a blocat aceste demersuri. De aceea trebuie să spun că în Uniunea Europeană încă nu am reușit uh, să uh, acționăm cu consecvență. Credeți că există soluții pentru a atinge acest obiectiv uh, care este clar, dar care sunt soluțiile pentru că acest drum pe care ne-l propunem este înțesat cu piedici. Și dacă dumneavoastră știți cum să eliminăm aceste piedici, ne-ați fi de mare ajutor. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc și pentru participarea din partea Comisiei Juridice, a cărui aviz uh, ne trebuie atunci când discutăm astfel de chestiuni. În ceea ce privește Uh, comisia uh, Juridică, acolo se tratează chestiuni care uh, vizează sănătatea, integritatea corporală, pe când în, um, la noi, în Comisia de Mediu, vorbim de periclitarea de ecosisteme. Am înțeles că statutul de la Roma, care guvernează, de fapt, Tribunalul Internațional Penal, ar urma să fie extinsă și cu încadraj juridice de genul infracțiunile împotriva mediului. Acest uh, tribunal internațional acționează doar dacă există o lacună în uh, urmărirea penală, adică dacă o infracțiune nu poate fi anchetată și urmărită prin organele de uh, urmărire penală naționale. Mm, va fi aceeași situație, probabil, și pentru infracțiunile de mediu, pentru că dacă la nivel național există un uh, sistem de urmărire și încadrare juridică, atunci uh, Tribunalul Național ar fi competent. Întrebarea se pune dacă unde cum se încadrează în această schemă și un tribunal european pe probleme de mediu. Mai avem nevoie de așa ceva? Pentru că mă gândesc că poate în Uniunea Europeană infracțiuni de mediu nu rămân sancționate. Președintele este contrazis. Karin Kartenbach ar dori să mai intervină? Doar pentru clarificare, eu nefiind juristă ca și Eva, eu înțelesesem că acest tribunal ar urma să fie uh, competent doar pentru chestiuni penale, adică pentru acele uh, infracțiuni unde se poate demonstra că a fost reavoință sau o gravă neglijență. Deci, practic, în celelalte cazuri unde se poate demonstra că a fost vorba de un accident, uh, nu ar mai fi competent acest tribunal. și în ceea ce privește serviciile de ecosistem, încă nu dispunem de evaluări uh, uh, clare. Cine ar urma să definească aceste chestiuni? Mulțumesc, cred că au fost niște observații interesante, iar dumneavoastră puteți să folosiți această ocazie pentru a ne da un răspuns. Dați-mi voie să mulțumesc membrilor pentru întrebările propuse, care abordează chestiuni extrem de importante. Și voi începe cu diversele observații făcute de domnul Prodi. Dacă l-am înțeles bine, dânsul vorbea despre problema aplicării sancțiunilor și despre posibila încălcare a principiului suveranității. Cred că acestea au fost problemele pe care le-a abordat dumnealui. Uh, dați-mi voie să spun de la început că acest lucru a fost uh, abordat încă de la începutul uh, creării acestei instituții și se știe clar că se poate ca principiul suveranității să fie încălcat. De ce? Pentru că atât în cazul Constituției italiene cât și al altor instituții, domeniul penal este rezervat statului național. Toate statele țin la suveranitatea lor și, prin urmare, ele stabilesc sancțiunile penale pentru infracțiunile de acest gen. Însă, aici discutăm despre ceva ce nu are legătură cu tribunalul penal. De ce? Mai întâi, pentru că fiecare stat în parte fiecare stat membru al Uniunii Europene va continua să își aplice propriul drept penal. Sigur că va trebui să încerce să armonizeze sau să standardizeze totul pe baza legislației pentru protecția mediului și multe dintre sancțiuni pot fi aduse la numitor comun cu celelalte sancțiuni aplicate pentru aceeași infracțiune penală în alte state. Prin urmare, fiecare stat va continua să stabilească infracțiunile și să hotărască momentul în care un anumit comportament constituie o infracțiune, dar va face acest lucru pe baza a ceea ce s-a hotărât deja la nivelul Uniunii Europene prin directiva pentru protecția mediului prin intermediul legislației penale în acest sens. Și cred că acest lucru prefigurează și astfel voi răspunde și parțial cel puțin problemei aduse în discuție de cel de-al treilea vorbitor, cea a încălzirii globale și a schimbărilor climatice, Există un comportament care sancționează vânzarea de substanțe dăunătoare stratului de ozon, de pildă. Este un domeniu unde se aplică deja sancțiuni penale, dar a, uh, alți membri ai a, uh, Parlamentului au vorbit despre alte aspecte, principiul subsidiarității, de pildă. Și acest principiu a fost menționat pentru că el s-ar aplica dacă ar exista acest tribunal penal de mediu. De ce? Într-un motiv foarte simplu. Pentru că am deține puterea de care uh, domnul președinte Leinen tocmai ne-a amintit. Am opera acolo unde nu operează tribunalele naționale. și în anumite cazuri, sigur că tribunalul ar putea ține parte a tribunalelor naționale. Va trebui să găsim un echilibru și să creăm un sistem echilibrat pentru tratarea cazurilor individuale. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Cazul din România. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut acest Tribunal European de Mediu atunci când 100 de mii de metri cub de noroi toxic a fost uh, emis pur și simplu în natură. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Ei bine, comisarul de mediu nu ar fi putut doar să ridice din nume și să spună îmi pare rău, nu e responsabilitatea noastră. Și sper că așa să se întâmple lucrurile și de fapt sunt convins că așa va fi. Prin urmare, nu va avea loc nicio încălcare a dreptului statelor membre de a-și pune în aplicare propriul, uh, propria legislație penală, ci ele vor fi cele care vor sancționa aceste comportamente. Însă, evident, cheia problemei este eficiența sau fiabilitatea. Totodată am vorbit și despre proporția sancțiunilor și despre efectul de mm, împiedicare, dar ce, ce efect poate exista dacă nu aplicăm sancțiuni? Și de aceea cred că trebuie să avem ceva care să funcționeze ca un stimulant. Mi s-a reamintit faptul că Tribunalul Penal Internațional nu include și Statele Unite ale Americii. Ni se spune că Statele Unite Deci am lăsat deocamdată Tribunalul European de Mediu deoparte. Vorbesc acum despre Tribunalul Penal, de, uh, Tribunalul Internațional Penal, pentru că încerc să răspund uh, la problema ridicată de domnul Prodi. Să spunem că în 1972, când la Stockholm a avut loc prima conferință internațională, dacă am fi prevăzut atunci ce urma să se întâmple în următorii 20 de ani, nimeni nu s-a gândit că oamenii vor uh, deveni, vor conștientiza atât de mult problema mediului cum au făcut-o. Oare ne-am fi gândit atunci să creăm un institut de prevenire sau un uh, sau să creăm evaluări de um, impact asupra mediului sau strategii de mediu sau ei bine, nu, nu ne-am fi gândit la toate acestea pentru că nu ne-am fi putut imagina că o să se ajungă aici. A doua întrebare. O să trebuiască să trec mai repede, dar voi încerca să răspund um, tuturor, deși voi încerca să trec mai repede peste ele ce, ce fel de sentințe ar da tribunalul? Păi, în primul rând, el va fi acolo pentru a aplica legea. Dacă vă gândiți, de exemplu, la vapoare, au ele voie să intre în apele Uniunii uh, Europene? Păi, înainte să se întâmple un dezastru, trebuie să putem intercepta aceste nave. Sigur că statele membre pot să facă acest lucru și după aceea poate intra în acțiune tribunalul. Și cum rămâne? Acum rămâne cu persoanele fizice. Sigur, trebuie să vedem uh, pagubele produse și să stabilim un echilibru, însă principiul este deja clar. Marea Baltică, diverse mai, sau mai multe organisme responsabile pentru poluare acolo. Ei bine, trebuie să vedem care sunt puterile exercitate de fiecare în parte și după aceea să stabilim efectele dezastrului. Sigur că este o problemă și este un lucru pe care trebuie să-l analizăm împreună, fiindcă mai există și alte forme de daune despre care oamenii nu vorbesc, nu neapărat de mediu, ci mai degrabă biologice – care uh, pot să afecteze și sănătatea umană. Deci trebuie să privim mediul și din această perspectivă. Mulțumesc! Mulțumesc domnule profesor Abrami și domnului Gunnert și domnului profesor Coti și Roberta D'Antoni pentru că au venit la această întâlnire cu noi. Probabil că ați constatat că tratăm această problemă cu mult interes reținem inițiativa dumneavoastră. Poate vom primi și material suplimentar. Și trebuie să spun că dumneavoastră în felul acesta declanșați o dezbatere foarte valoroasă și trebuie să ne consultăm cum putem uh, continua preocupările noastre legate de acest subiect pentru a uh, încerca să uh, rezolvăm aceste goluri legislative care există în clipa de față vis-a-vis -vis de posibilitatea de a urmări penal toate crimele îndreptate împotriva planetei um, și ecosistemelor. Stimate colegi, stimați colegi, uh, ajungem la finalul acestei ședințe. Uh, Tuturor celor care nu rămân la ședința coordonatorilor le spun uh, vacanță plăcută, sper să vă refaceți bine și ne revedem pe data de 6 septembrie la ora 19 la o ședință specială la Strasburg. Încheiem ședința și vom continua discuția noastră cu coordonatorii. Mulțumesc!